Good afternoon. Bună ziua. Trecem acum la un raport, raportul de inițiativă al colegului Migalski, Memory and Education and Culture in the EU. La pre prezentat în septembrie, au existat o serie întreagă de amendamente. Domnul Migalski, împreună cu raportorii din umbră, au încercat să um, preia cât mai multe modificări propuse și acum avem 18 amendamente de compromis, dar care nu sunt sprijinite de către toată lumea. Va fi complicat. Am să vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Aș dori să comunic ceva. Raportul domnului Migalski a fost, la început, un raport în care au fost numite exemple și noi am spus că nu putem să umplem acest raport cu diferite uh, exemple pe care fiecare vrea să le numească. Și am spus atunci că cel mai bine ar fi ca raportorul să renunțe la aceste eh, exemple. Domnul Migalski a renunțat la asta și apoi au venit eh, peste 300 de amendamente, dintre care multe au fost preluate și în amendamentele de compromis, dar toate acestea au făcut ca raportul să nu mai fie să nu mai poată fi citit în aceeași lumină ca și până acum. Și am să vă rog să nu dăm vina pe domnul eh, Migalski sunt uh, vinovați, să spunem așa, cei care au depus amendamente și au insistat ca ele să fie preluate. Raportul nu mai poate fi văzut în aceeași lumină, nu mai uh, este atât de clar cum era, dar asta nu este din cauza domnului Migalski, ci este din cauza faptului că au trebuit fi preluate foarte multe lucruri. Deci, colegii care spun că raportul nu mai este ușor de citit, că sunt prea multe lucruri uh, prevăzute uh, în el, uh, trebuie să se uite la și, și la partea lor de vină, pentru că și ei au, de, au depus o serie întreagă de amendamente pe care domnul Migalski le-a uh, preluat. Doream să spun asta pentru că circulă niște zvonuri. Aș dori să fac apel la toți cei care participă la vot să se gândească că Uniunea Europeană a devenit un întreg și a devenit mai mare și s-a unit mai uh, bine după ce au aderat cele 10 state din estul uh, Europei, care 50 de ani după noi au mai, au mai trebuit să trăiască vremuri grele și multe lucruri care sunt greu de înțeles pentru noi uh, din Occident uh, pot fi probabil înțelese greșit în acest uh, raport. Și am să vă rog, așadar, să vă gândiți, uh, să reflectați asupra modului în care vă veți uh, comporta la vot. Pentru mine este foarte important să rămânem uniți, nu să ne separăm și să încercăm să înțelegem um, faptul că raportorul a încercat în discuțiile cu raportorii din umbră să facă tot ce a stat în putință pentru a elimina orice uh, posibilitate ca cineva să nu fie de acord. Uh, a dorit ca toată lumea să poată sprijini acest raport. Deci am să vă rog să vă gândiți uh, la asta. Domnule Migalski, doriți să spuneți ceva? Bardzo krótko. Ja dziękuję bardzo pani przewodniczącej za to, co... Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. Vreau să vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru cele pe care le-ați spus. Pentru că chiar am impresia, chiar pot să spun că am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a obține compromisul. Până la urmă s-a dovedit că n-am putut să cădem uh, la înțelegere, la un compromis uh, pe toate secțiunile raportului și se pare că diferențele dintre Europa Centrală și de de-o parte și Europa de Vest pe de cealaltă sunt reale. Eforturile mele de compromis uh, au fost în sensul acoperirii acestor diferențe. Însă, de câteva ori, uh, deși m-am tot străduit, m-am lovit de o rezistență surdă. Mulțumesc totuși celor care au fost de acord cu mine și până la urmă la vot se va dovedi fiecare unde ne situăm. Mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc, până doamna președinte. Mulțumesc! Uh, should we now make a discussion? Yeah? A very small comment, uh, miss. Un mic comentariu, doamna președinte. Eh, Vreau să subliniez modul în care raportorul de la Socialiști Democrați, domnul Menendez, a reacționat la acest text dificil. Multe dintre compromisuri uh, au beneficiat de colaborarea domnului Migalski. Dumnealui a, a făcut multe, dar n-ar fi uh, drept să ignorăm nici contribuția domnului Menendez la compromisul final. Mulțumesc! Chiar am vorbit despre asta în această dimineață cu o colegă. voting. Wenn Sie immer so schnell wären, wie Sie jetzt sein wollen, wäre ich ganz froh. Also, ich möchte daran erinnern, dass... Vă amintesc că secretariatul Comisiei a spus că în lista de vot s-a uitat ceva, și anume după amendamentul 29 Sanchez-Schmidt, trebuie să fie introdus un amendament 28 al domnului Cavada. Am spus asta, domnule Cavada, pentru că ne dorim să votăm amendamentul dumneavoastră. Așadar, voi mai face referire odată la acest uh, lucru când ajungem acolo. 12 EPP, exact, including you, there should be 11. Uh, one of the EPP should not vote. Un membru este în plus de la PPE. Nu doi, numai, un, o sing- numai o singură persoană. Domnule Matula, puteți vota. Bun, începem cu votul. Voi vorbi în engleză, e mai ușor. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. 14-12. S-a închis votul. 14 la 12 se respinge. votăm astăzi și nu pot să iau în considerare pe cine nu votează. Încă o dată, avem 14 împotrivă și 12 pentru. Mașina dumneavoastră de vot nu a funcționat, deci 15 împotrivă. Once again, try. I'm, I, I check once again because it does... Verificăm încă o dată pentru, din motive tehnice. Deci, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 15 la 13 se respinge. 178. Pentru, împotrivă, același vot, se respinge. Doamnă Guillaume, nu aveți cardul de vot? Bun, am reținut. Dar asta nu schimbă nimic. 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul pentru 176. S-a închis votul. Treisprezece la 10 se adoptă. 13 la 11, de fapt. Ce se întâmplă? Nu funcționează consolele? Bun. O luăm de la capăt. Și îi rog pe tehnicieni să rămână prezenți. Deci, s-a deschis votul pentru 176. S-a închis votul. 13 la 14 se respinge. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm s-a deschis votul la 182. S-a închis votul. 11 la 17 se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, încă o dată. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 188. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul pentru 188. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 200. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 200. S-a închis votul. 13 la 13 se respinge. Vă rog să votați dacă este nevoie. 201 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul. La 206. S-a închis votul. 18 la 11 se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral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 to presenting and judging. Deci să se specifice că abordarea științifică trebuie să fie aplicată în momentul în care se emit judecăți asupra socialismului și comunismului. Este vorba despre ultima pagină. Cine este pentru, pentru ace- cine este pentru acest amendament oral? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, 214, 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 și toate celelalte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 232. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 233. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Să verificăm electronic? Bun. Compromisul 15 s-a deschis uh, votul. Entschuldigung. The vote is closed. S-a închis votul. 16 to 12 rejected. 16 la 12 se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 12 se adoptă. Trecem pe pagina următoare, 247. 247, Cavada și Schmidt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. 247. S-a închis votul. 13 la 11 se adoptă 248 pentru, împotrivă, abțineri. S-a deschis votul pentru verificare la 248. S-a închis votul. 13 la 11 se adoptă 249 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 11 se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 250. 250 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 to 15 rejected. Se respinge. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru... A fost adoptat cu compromisul 16, mă scuzați. Da, nu, nu trebuie votat. 256 pentru, împotrivă, Două Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 12 se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 261. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 12 se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 la 16 se respinge, 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul la 264. S-a închis votul. 15 la 10 se adoptă. 265 și toate celelalte până la 270. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 17. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 280. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 289. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 287. Încă o dată verificăm 286. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14. Iată, se mai întâmplă. Deci se adoptă. 287 pentru. Nu, 291 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 pentru, 296. S-a deschis votul. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă foarte clar, 22 la 7. șapte pentru împotriva abțineri se adoptă, 298 pentru împotriva abțineri se adoptă, 299 pentru împotriva abțineri se adoptă, 300 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 18 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 16 se respinge. Trecem la 301. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul la 301. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la compromisul 19. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. Trecem la 317. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. 319. S-a închis votul. 19 la 7 se adoptă. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 332 pentru, Mergem prea repede, e prea târziu un an. 20 pentru. Compromisul 20, unde e? A, l-am găsit. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 329. Pentru, împotrivă, abțineri. Abțineri se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 332 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul la 332. S-a închis votul. Se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 334 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 13 se adoptă. 335 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 13 se adoptă. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 351 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul la 351. S-a închis votul, se respinge. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 354 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a închis votul. 12 la 17 se respinge. 355 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 16 se respinge. 21 pentru... Nu, 17, zice. Go to 17. Paisprezece pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. 25. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm electronic. 26. 26. S-a deschis votul. What is closed? <laughs> S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 12 se adoptă. 30, zice președinta. Dar nu, urmează 28. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 31 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 10 se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. Mergem acum la amendamentul 47. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 49. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 50. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul la 54. S-a închis votul. 14 la 13 se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. Mergem acum la amendamentul 57. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic, s-a deschis votul la 69. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. 73 pentru, 69 nu. Se adoptă. A, am înțeles. Atunci trebuie să mergem pe pagina cealaltă, la 81. 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 pentru, nu, 85, spune președinta, Paliadeli, pentru, împotriva, abțineri, Verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 85. S-a închis votul. 19 la 10 se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103, pe pagina cealaltă, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul. La 103 s-a închis votul. 14 la 13 se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic, s-a deschis votul la compromisul 7. S-a închis votul. 12 la 17 se respinge. 116 până la 19, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 15 se respinge. 124 pentru, împotrivă, se respinge. 122 pentru, nu, nu-i bine. S-a adoptat sau nu compromisul 7? 122 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge cu 17 la 12. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 123. Am deschis votul. S-a închis votul. 19 la 10 se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. La 125 suntem. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 11. Mergem la compromisul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la compromisul 8. S-a închis votul. 16 la 13 se adoptă. Mergem acum la amendamentul 139. Livia Iaroca, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 la 18 se respinge. Compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 13 se adoptă. Mergem la 149. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 150. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la compromisul 10. S-a închis votul. 14 la 15 se respinge. 151 și 152. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cu 15 la 14 se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 la 19 se respinge. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. Mergem la amendamentul 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. 17 la 12 se respinge. 164 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 16 la 13. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Încă o dată, 1 și 2, pentru. Mulțumesc. Împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 5. S-a închis votul. 17 la 12 se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 la 19. Se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul la 10. S-a închis votul. 14 la 13 se respinge. 11 pentru, împotrivă. Nu ridicați mâinile. Am deschis votul la 11. S-a închis votul. Cu 14 la 12 se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 13 se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 pentru, 18 împotrivă, se respinge. Și acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru, 13 împotrivă, se respinge. Poftim? Un voto contro. Mai este un vot împotrivă. Is anything problematic? E vreo problemă? Contro. He, he, non he, a funcționat il voto. But it doesn't matter. Nu va funcționa consola, dar nu contează un vot. Galski. Domnule Migalski. Mr. Migalski has the floor. Domnul Migalski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu m-am abținut la votul final. M-am abținut deoarece n-am putut să votez pentru un raport al cărui conținut, cred eu, nu este adevărat. Sunt surprins și sunt îngrijorat de trei lucruri. Comunismul este asimilat nazismului. În loc să vorbim despre lagărele naziste ale morții, se vorbește despre lagărele morții. În plus, lipsește referința la masacrul de la Catine. Deci, aș fi vrut să votez pentru, dar acest raport nu poate să... Eu nu pot să-mi pun numele pe acest raport pentru că ar fi jenant pentru mine. Ah, très court mot, euh, vous avez attiré notre attention. Foarte pe scurt, ne-ați atras atenția înaintea votului asupra unei ipoteze conform căreia câțiva dintre colegii mei n-ar fi fost suficient de atenți la istoria Europei Centrale. Ei bine, dacă era o constatare a dumneavoastră, să știți că nu sunt de acord. Eu unul am lucrat uh, mult timp în aceste țări și cu niciun chip nu aș vrea ca politicul să scrie istoria. Și acum că tot s-a votat, domnule Migalski, v-aș spune că nu din necunoașterea istoriei am ajuns la acest text. Nu trebuie să băgăm iarăși acum oțelul la foc, la încălzit. Este vorba doar despre dacă ar fi fost vorba doar despre educația copiilor, cu siguranță toate grupurile politice și-ar fi dat votul. Dar dacă este vorba despre a condamna istorici, intelectuali și așa mai departe, ei bine, nu acesta este rolul nostru aici. Nu este vorba despre o diviziune, ci despre o solidaritate cu martiriul pe care au, prin care au trebuit să treacă popoarele din estul Europei. Vă mulțumesc. Sí. Mulțumesc, domnul Tökes are cuvântul. Intervenție fără microfon. Eh, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Doamnă președinte, dragi colegi, Eu unul vin din Europa Centrală și de Est. Și sunt în mare de acord cu cele spuse de domnul Migalski. În niciun caz nu aș vrea să condamn pe cineva, dar trebuie totuși să constat că în rândul Parlamentului, fie vorba despre o schizofrenie, fie despre ignoranță. Practic, revenim la situația de dinainte de 2009. Ce s-a întâmplat în 2009? Ei bine, la vremea aceea, Parlamentul European a adoptat uh, un text asupra memoriei și conștiinței în privința uh, regimurilor totalitare, prin intermediul unei rezoluții ale Parlamentului. Practic atunci s-au pus pe picior de egalitate toate uh, dictaturile. Îns, uh, și această rezoluție a fost un pas important înainte. Din 2009 încoace, pentru că practic de atunci putem vorbi despre un nou ciclu. Deci din 2009 încoace eh, eu constat că se fac eh, pași în spate. Practic am eh, revenit asupra unor, unor lucruri asupra cărora căzusem de acord, ori pe mine mă îngrijorează acest lucru. Și în România astăzi ne întoarcem către trecut. Trebuie să ne temem. Trebuie să ne temem ca nu cumva forțele postcomuniste să nu revină la putere, forțele neocomuniste, de fapt. forțe care în 1989 au fost cât de cât de cât uh, frânate. La 17 decembrie celebrăm momentul în care la Timișoara a pornit Revoluția din România. Domnule Migalski, vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru activitatea voastră și sper ca lucrurile să se clarifice în Parlamentul European. Sper ca istoria Europei să fie respectată. Trebuie ca uh, viziunea asupra istoriei din Est și din Est să fie identice. Mulțumesc, domnule Tocheș, domnul Baltimore, domnul Loche. Eu unul fac parte dintre cei care au votat împotriva acestui raport. Pentru că din capul locului mi s-a părut că este un exercițiu de-a dreptul inutil. Nu putem construi o istorie oficială a Europei. Ni se spune că istoria trebuie să fie veritabilă și obiectivă. Dar cine hotărăște? nu știu, ar trebui să avem o instanță supremă care să hotărească ce este adevărat și ce este drept la nivel european, nu-i așa? În numeroase articole se spune că trebuie să existe o instanță, un tribunal care să judece crimele împotriva umanității. Se denunță crimele totalitarismului, dar bombardamentele americane din Irak, intervenția franco-engleză și toate acestea, până la urmă numai regimurile totalitare sunt vinovate, celelalte pot face orice. Unul dintre colegi a spus că lucrurile s-au schimbat din 1989 uh, încoace. Da, democrațiile europene erau pentru noi un adevărat semnal de triumf. Iar colegii din Est merită întreaga noastră solidaritate, evident. Și eu, dacă aș fi fost maghiar pe vremea comunismului, mi-aș fi dorit o intervenție americană, dar acum n-aș mai putea gândi la fel. Astăzi, Cu toții avem de suferit din cauza problemelor provocate de aceste regimuri totalitare. Da, e adevărat că Europa de Est a avut mult de suferit. Eu unul vin dintr-un stat care a trecut prin 20 de ani de regim fascist. Și nu putem revendica dreptul că le, le-am ști noi pe toate. Această idee de a avea o, ide- o istorie oficială și veritabilă pentru toată Europa, elaborată de către politicieni, este în neregulă. Istoricii, oamenii de știință, ei trebuie să scrie și nu un organ politic trebuie să scrie istoria, chiar dacă e în Parlamentul European. Domnul Lockegaard. Foarte succint nu vreau să fiu unul dintre... Uh, nu vreau ca, cumva să fiu văzut drept cineva care nu condamnă tragedia din Est și nu celebrează uh, anul 1989. Sunt de, ar fi departe de adevăr. Dar, într-adevăr, istoricii trebuie să judece. Eu aș vrea să am un raport care să condamne ce s-a întâmplat în Est dacă asta ar trebui să votăm astăzi. Ne apropiem de Crăciun. Și este imposibil să votăm pentru un astfel de brad de Crăciun. Tocmai de aceea am și votat împreună, ă, împotrivă. Cred că putem cădea de acord să condamnăm orice ce până la urmă dacă o apucăm pe această cale, dar nu cred că acesta este rolul nostru în Parlamentul European. Cred că ar fi fost mult mai bine dacă votam uh, un astfel de raport. Mulțumesc. Ultima vorbitoare este doamna Nevedalova ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem požiadať naozaj koniec tejto diskusie, lebo nemá zmysel diskutovať o nič. Doamnă președinte, haideți să punem capăt acestor discuții, pentru că le-am mai purtat în trei rânduri deja. Cu toții știam că votul urma să fie unul strâns. Cred că domnul Migalski merită tot respectul nostru. Toată lumea a făcut ce avea de făcut, nu-mi dau seama de fapt care este scopul acestor discuții. Cu toții știam ce avem de făcut astăzi aici. Cred că este o discuție serioasă pe care nu ar trebui să o interzicem. Hanu. Lyhyesti. Eli kun tähän raporttiin lähdettiin, juttelin silloin Mikalskin kanssa ja sanoin, että tämä tulee haastava, koska kans... Mulțumesc. Când am început să lucrăm la acest raport, știam că va fi o provocare. Eu am fost raportor de două ori pe aceste subiecte controversate. Oameni diferiți vor avea și viziuni diferite asupra istoriei Europei. Eu sunt din Finlanda și în țara venind din această țară, înțeleg care este poziția domnului Migalski. Nu sunt de acord cu totul, însă înțeleg punctul său de vedere. În alte părți ale Europei, realitatea este diferită. Chiar și istoricii cu cu, cu greu sau poate niciodată nu reușesc să găsească un, adevăr, un singur adevăr istoric. Însă eu știu destul despre istoria poloneză ca să știu că mai există răni deschise. Cred că libertatea de conștiință, libertatea de exprimare, de opinie, înseamnă că oamenii sunt liberi să creadă ceea ce vor ei să creadă despre comunism mă tem că în această Uniune Europeană nu reușim de fiecare dată să ne înțelegem unii pe alții. Istoria noastră este diferită, culturile noastre sunt diferite și este greu să ajungem la o înțelegere comună. Mulțumesc, doamna Paliadeli. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că o propunere atât de ambițioasă de raport din proprie inițiativă a ajuns uh, să fie atât de diluată și cred că asta s-a întâmplat din motivele menționate de colegi. Și anume, istoria trebuie să fie ceva ce ține de istorici. Însă, raportorul a, avut, a făcut o încercare destul de evidentă de a impune opinii unor colegilor săi, care înțeleg ce s-a întâmplat acolo, dar eu cred că aceste subiecte ar fi putut fi examinate dintr-o altă perspectivă și s-ar fi putut uh, trece peste uh, pozițiile pe care uh, peste pozițiile care existau, așa cum au făcut germanii, de exemplu, după al doilea război mondial. Noi încă se pare că nu suntem pregătiți să facem asta. Dacă vrem să rămânem uniți ca Parlament, trebuie cu toții să fim deschiși la compromisuri, să fim deschiși, să avem o înțelegere corectă a trecutului și să nu încercăm neapărat să ne impunem propriile idei în detrimentul ideilor europene. Mulțumesc, doamna Trupel. Da, o singură observație. Din punctul meu de vedere, există motive foarte importante de a condamna uh, infracțiunile staliniste și comuniste. Știm ce s-a întâmplat în gulaguri, dar uh, iată, în Germania a existat așa numita greva istoricilor uh, și motivele de a Uh, menționa infracțiunile și crimele național-socialiștilor uh, și de a sublinia caracterul lor extraordinar uh, de malefic, cred că acestea trebuie subliniate și cred că nu pot fi puse pe picior de egalitate. Doamna președintă, bun, punem capăt acestei dezbateri și poate că ar fi trebuit și putut fi dus această dezbatere la, la același nivel uh, înainte. Eu uh, sunt absolut convinsă că toată lumea s-a gândit la conținutul acestui document. Mi-ar fi plăcut să avem un raport care uh, să ne ducă mai departe pe noi toți, dar uh, poate altă dată vom reuși. Noi nu am abordat acest raport în calitate de istorici, am făcut-o în calitate de politicieni din diferite uh, țări, din diferite națiuni, cu un fundal cultural și istoric diferit, cu experiențe diferite și de aceea probabil că până la urmă este atât de greu să și găsim un compromis care să ne unească pe noi toți. Raportorul uh, nu a votat pentru propriul raport, a pierdut unele dintre punctele pe care ar fi vrut să le vadă în text, le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest uh, raport. Trecem la, la punctul 10. Deciziile coordonatorilor le-ați primit. Dacă aveți vreo observație, puteți să uh, o faceți acum. Chestiuni diverse nu avem. 20 ianuarie, următoarea reuniune, 20 21 ianuarie. Doamna președinte mulțumește și interpreților cu amabilitate. Urez tuturor Crăciun fericit și un an nou fericit. Mulțumesc tuturor! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay. okay. Yeah.